puncte de vedere. Avem două puncte în comun noi toți cei prezenți aici. În primul rând, răspunderea noastră față de aceste milioane de oameni. Oameni care ne-au acordat încrederea lor și ne-au acordat și speranțele și temerile lor. În al doilea rând, suntem cu toții foarte norocoși pentru că ne-am petrecut viața în serviciul altora și o viață astfel petrecută este o viață trăită pe deplin. Dar numai dacă suntem pe măsura așteptărilor acestor milioane de oameni și a celor prezenți astăzi, cu adevărat suntem demni de încrederea lor. Pentru că dacă eșuăm, cei mai vulnerabili dintre noi plătesc prețul cel mai mare. Tinerii, bărbați și femei, care se uită spre viitor și nu văd nimic Mamele refugiaților care își strâng cu frică copiii în brațe, pentru că nu mai au niciun loc care să-i spună acasă, tați stresați care nu mai pot să muncească ca să le pună pâine pe masă celor dragi și toți cei care se simt trăsați deoparte, care își simt identitatea amenințată. Trăsătura caracteristică a decenului care s-a scurs a fost oameni care își caută calea. Milioane peste tot în lume au ieșit pe stradă, le-au ocupat, au mărșăluit, s-au așezat, au trimis tweet-uri, au pus posturi ca să strige cu tărie ce își doreau. Și cu toți își doresc unul și același lucru. O șansă, o șansă corectă, o șansă să se lupte. Dragi prieteni, oamenii de peste tot din lume și-au exprimat dorințele încotro vor să se îndrepte. Dar se uită către noi ca să-i ghidăm pe acest drum. Se uită către noi ca să pregătim, să-i pregătim ca să treacă peste obstacolele care îi așteaptă. De aceea, trebuie să ne gândim la toate aceste întrebări de tipul și dacă. Nu sunt doar niște întrebări retorice, nu e doar un exercițiu teoretic, mai ales în regiunea de unde vin eu, unde scenariile de coșmar nu se pot împăca cu uh, ipotezele. Pentru că uneori, sau poate prea des, se apropie de uh, realitate. În plus, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu are un fel de a se face resimțit peste tot în lume. Așadar, dați-mi voie să încep vorbindu-vă despre rana cea mai adâncă din regiunea noastră. Și dacă lumea renunță la o soluție cu două state pentru a pune capăt conflictului palestinian. 70 și ceva de ani în care um, am sperat, um, în care au fost distruse speranțele de justiție. Astăzi, uh, cei care își doresc un singur stat încearcă să-și impună poziția. Un stat bazat pe inegalități structurale cu palestinienii cetățeni de mâna a doua. Un stat care și-ar întoarce spatele către vecinătatea sa, perpetuând diviziunile între popoare și credințe la nivel mondial. În urmă cu cinci ani am, am fost în această sală și am vorbit despre pericolul de a eșua în a face progrese în atingerea uh, păcii. Și astăzi, sincer, spun, uh, pericolele au crescut. Violența continuă. Col uh, crearea de colonii continuă, nerespectarea dreptului internațional continuă. Am spus asta de multe ori și în multe feluri, însă am să o spun încă o dată și încă o dată. Uh, nu este posibilă o lume mai pașnică fără un Orient Mijlociu uh, stabil. Și un Orient Mijlociu stabil nu este posibil fără pace între palestinieni și izraelieni. What if Jerusalem ce s-ar întâmpla, ce ar fi dacă Ierusalimul, un oraș foarte drag mie și cu o semnificație istorică uh, enormă pentru familia mea, rămâne controversat? Putem să ne permitem să le răpim atât creștinilor cât și musulmanilor spiritualitatea, pacea și coexistența pe care le simbolizează acest oraș și să permitem uh, alunecarea în conflict politic? Iar acum să um, revenim la confruntarea recentă între Statele Unite și Iran. Ce ar fi dacă data viitoare niciuna dintre părți nu face un pas înapoi, târându-ne pe toți înspre haos? Un război uh, periclitează stabilitatea întregii regiuni. Ba mai mult, riscă uh, distorsiuni, tulburări enorme ale întregii economii globale, inclusiv piețele energetice și uh, amenință cu o um, revenire a terorismului în întreaga lume. Încă un scenariu. Ce-ar fi dacă Irakul nu reușește să își atingă potențialul și să respecte aspirațiile poporului său și alunecă înapoi între, înspre un uh, ciclu haotic um, de 17 ani de um, haos, revenire și așa mai, sau mai rău, conflict. Irakul uh, deține 12% din uh, rezervele de petrol, însă este și uh, casa a 40 de milioane de persoane care au suferit de-a lungul a decenii de război, sancțiuni, ocupare, conflict um, sectarian și teroarea uh, ISIS. Astăzi, viitorul lor se bazează pe o pace fragilă. Eu, unul, nu îi voi abandona pe frații și surorile noastre de acolo. Ce ar fi dacă Siria rămâne o statecă în mâna rivalităților globale și uh, alunecă din nou în uh, conflict civil? Ce se întâmplă dacă reapare ISIS și Siria devine o scenă a atacurilor uh, sau un punct de plecare pentru atacuri împotriva restului lumii? Siria poate că nu mai este în titlurile ziarelor, suferința de acolo um, nu mai este în atenția tuturor, însă criza nu s-a terminat. În ultimele nouă luni, mai mult de jumătate de milion de, de oameni au fost strămutați, mulți dintre ei fiind deja refugiați. Există cineva în această sală care își dorește să vadă o nouă criză de refugiați sirieni cu toată oroarea și suferința ce o aduce? dorește cineva să vadă un alt copil inocent uh, adus de ape pe, plajele, pe plaje. Cred că vorbesc în numele tuturor astăzi când spun nu, sub nicio formă. Și dați-mi voie să întreb, ce se întâmplă dacă Libia uh, ajunge într-o stație de război și uh, ajunge să fie un stat eșuat? Dacă Libia va fi noua Siria, Sirie și este mult mai apropiată de uh, continentul pe care îl numiți casă. Dați-mi voie să întreb din nou ce se întâmplă dacă guvernele arabe nu reușesc să creeze 60 de milioane de locuri de muncă de care este nevoie pentru tinerii noștri în următorul deceniu. Și dacă eșuăm, nu am crea oare cadrul perfect pentru grupurile extremiste? Noi le ușurăm uh, munca de recrutare dacă lăsăm în urmă Uh, în urma noastră numai vulnerabilitate și lipsă de speranță. Putem să ne permitem să lăsăm tinerii din această regiune să trăiască fără speranță? Prieteni, sper că acest exercițiu de, mm, scena, de gândirea unor astfel de scenarii uh, să fie un, exer- un exercițiu productiv care să ne permită să evităm multe tragedii. Credința mea în Dumnezeu îmi consolidează optimismul, iar credința mea în și îmi consolidează și um, credința în puterea și reziliența umanității. Întotdeauna există o versiune mai bună a noastră și mai unită a noastră. Coranul ne învață că cei care um, îndură cu răbdare și um, cred în Dumnezeu vor, se vor bucura de cele mai mari recompense. Răbdarea este dificilă într-o lume care nu face decât să se accelereze, în care oamenii iau decizii într-o fracțiune de secundă și se așteaptă la rezultate instant- instantanee. Leadershipul însă solicită exact opusul. Reflecție, înțelepciune și perspectivă pe termen lung. Mai mult ca niciodată, avem nevoie de o politică răbdătoare. Cu toți avem responsabilitatea de a garanta interesele și bunăstarea popoarelor noastre pe termen lung, să reacționăm la evenimente care se, au loc în mod accelerat cu răspunsuri um, prudente, nu cu reacții din reflex, deoarece politica nu este un joc în care câștigă cei mai rapizi. Uneori, cu cât mergem mai repede, cu atât mai departe ajungem de linia de sosire. Tatăl meu, regretatul rege Hussein, m-a învățat că e întotdeauna cel mai greu să faci pace, dar este calea ce trebuie luată. Și o cale dificilă este cel mai bine de parcurs împreună cu prieteni, prieteni ca dumneavoastră și popoarele Europei, astfel încât împreună să putem să să atingem viitorul pe care popoarele noastre și-l doresc și pe care popoarele noastre îl merită și pe care îl merită întreaga lume. Ringrațiamo, ringrațiamo Redi. Mulțumim maestății sale, regele Iordaniei, care este un uh, interlocutor privilegiat al Uniunii Europene, mare prieten al Parlamentului European. Am ascultat cuvintele dumnealui, îi mulțumim pentru pasiunea cu care încearcă să ajungă la o soluție pașnică, pentru răbdarea cu care Uh, crede în dialog. Începutul acestui an ne demonstrează mai mult ca niciodată de ce trebuie să conlucrăm. Mulțumesc! Facem uh, o, uh, suspens, o suspendăm ședința pentru două minute și apoi încep voturile.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 Am calculat că avem nevoie de o oră și 20 pentru voturi. Astăzi, cu ajutorul dumneavoastră, poate vom reuși să terminăm mai repede. Începem cu votul cu privire la o decizie a conferinței președinților. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Vișnievska. În ceea ce privește regulamentul de procedură, dacă nu, atunci avem uh, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. I say nichts. I don't say... domnule kolaja dați mi voie să încheiem acest vot. a votat toată lumea? s a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Domnule Colaia, vă rog. Now my point is nu știu dacă mai are rost să intervin. Vreau să vă rog să așteptați uh, până când toată lumea se așează și să fie toată lumea atentă, pentru că era foarte mult uh, zgomot și nici nu puteam să vă auzim ce spuneți. Mulțumesc foarte mult. Ne-am descurcat bine împreună. Votăm acum raportul domnului Poreba, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adopă. Adoptă. Raportul Vaidere. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la rezoluția cu privire la Pactul Ecologic European. Începem cu amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 14. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 15. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 47. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 16. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul.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 Abțineri se respinge. Alin, uh, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Sunt destul de multe abțineri, aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Text original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26, vot prin apel nominal, să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă.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 28. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 49 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 17 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 se respinge, dar aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. 16 pe 4 părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru cer scuze, spune președintele, am greșit, nu vă, nu vă indignați, se adoptă. Am spus de două ori greșit, se respinge. A treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A patra parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 10. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 58. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se dorește o verificare? Se respinge. 32. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 30, text original, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 51 pentru, împotrivă. Sunteți cam obosiți. Cine-i pentru 51? Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 36, verificăm întâi um, amendamentul 51, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 36. Text original. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 72. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 70. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 40. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea?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 S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 57. Vot prin apel nominal.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 Se adoptă. Amendamentul 59, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 36, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Textul original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Textul original pe patru părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a treia parte pentru, verificăm a doua parte.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 Se adoptă. A patra parte. S-a deschis votul. A patra parte. S-a deschis votul. Acum se și închide și se adoptă. A cincea parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60, vot prin apel nominal, s-a deschis votul.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 abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 64, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul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 Textul original de la 107, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 63, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 65. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum rezoluția în totalitatea sa, așa cum a fost modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm acum cu propunerea de rezoluție cu privire la implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor în acordul de retragere. Avem în total șase Voturi prin apel nominal toate. Aliniatul 8 a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă aliniatul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 20. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția în totalitatea sa s-a deschis votul. Votul prin apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă.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 Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.